aprobate. Autoritățile competente din Franța mi-au cerut două, eh, mi-au transmis două cereri de revocare a depută, imunității parlamentare pentru doi deputați, dintre care doamna Sylvie Montel, pentru ca ei să poată să compară în fața Marelui Tribunal de la Nanterre și Comisia Jurii este competentă.